că acest lucru este destul de uh, greșit pentru uh, membrii Parlamentului să își piardă demnitatea doar pentru că au uh, avut copii. Deci suntem în favoarea familiei și a mamelor, dar mi se pare absurd să auzim asemenea poziții aici, mai ales atunci când sunt exprimate de femei. Mulțumesc. Procediamo, procediamo all'ordine del giorno. Bun, să trecem atunci, mai departe, în ordinea noastră de zi. Înainte de a trece la vot, am câteva anunțuri de făcut. Primul se leagă de declarația scrisă numărul 007 din 2011 din partea domnului Papastamkos și care a fost susținută de alți colegi în ceea ce privește lupta împotriva corupției în sportul european. Această petiție a fost semnată de marea majoritate a membrilor Parlamentului și am vești bune. pentru problemele care sunt în continuare în desfășurare și care uh, periclitează buna reputație a sportului, care au loc în Italia și în alte locuri. În conformitate cu regula 123, Uh, petiția va fi transmisă persoanelor competente și numele semnatarilor vor fi publicate în uh, procesul verbal al acestei ședințe. A doua uh, declarație, o declarație scrisă 008 din 2011, semnată de doamna Tanak și de Quickström în ceea ce privește Uh, Comisia privind persoanele dispărute din Cipru. Uh, și această petiție a fost uh, semnată de marea majoritate a parlamentarilor și va fi transmisă în conformitate cu regula 123 persoanelor competente. Vă mulțumim pentru aceste inițiative și o să o ascultăm puțin pe doamna Iana Kodakis pe acest punct. E, mă cheamă Iana Kodakis. Uh, în ultimele trei luni, uh, biroul meu a transmis e mail și a telefoane pentru a conștientiza lumea de această declarație de persoanele dispărute din Cipru. Rezultatul a fost un mare succes. Declarația scrisă de astăzi, numărul 10, a fost uh, adoptată cu o majoritate mare și uh, le mulțumesc cu autorilor și în special domnului Itana care Uh, a încercat să strângă cât mai mult uh, sprijin. Aș dori să mulțumesc și biroului privind declarațiile și uh, personalului meu care m-a ajutat foarte mult. Astăzi, în galerie, avem un grup de tineri din Nepomac care este Organizația Mondială a Tinerilor Ciprioți din Regatul Unit care a venit aici să vadă practic anunțarea acestei declarații. Sprijinirea acestei declarații, președintele intervine, draga colegă, foarte bine, felicitări dar o să-i dăm cuvântul și domnului Papastamkos pentru că el a fost primul semnatar al primei declarații scrise care s-a bucurat și ea de o majoritate. Domnul Papastamkos. Zevca. Susta. Aș vrea să le mulțumesc colegilor Susta, Fiefca, Benamias, colegului Michel. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au semnat declarația aceasta. Eu sper că acest mesaj atât de puternic din partea Parlamentului va determina Comisia să exercite uh, presiuni în mod mult mai activ și să-și exercite de asemenea uh, toate puterile pentru a combate uh, corupția în domeniul Sudanului. Trecem acum la voturi. Sudan și Sudanul de Sud. Examinarea propunerii de rezoluție comună. Nu avem amendamente. Supun la vot întreaga